Dear colleagues, um, I think... Dragi colegi, cred că cu toții aflați veștile groaznice care ne parvin de la aeroportul din Bruxelles, unde a avut loc un atentat, din câte se pare, încă nu știm detalii foarte multe, urmărim îndeaproape situația, toată lumea este șocată. Și vrem să exprimăm toată simpatia noastră pentru victime, pentru familiile acestora. Cred însă că cel mai ă, bună reacție cu putință este să ne continuăm munca, dar, cum spuneam, urmărim îndeaproape situația și apoi sunt convins că întregul Parlament va reacționa așa cum se cuvine la ceea ce s-a întâmplat atunci când uh, vom afla mai multe. Deocamdată, acestea au fost comentariile mele și vă propun să trecem la adoptarea ordinii de zi. Avem un punct suplimentar referitor la actul delegat în ce privește contribuțiile exante la mecanismul de soluționare um, rapidă. Dacă nimeni nu are nicio obiecție, ordinea de zi este adoptată. Trebuie de asemenea să adoptăm procesele verbale a um, precedentelor întâlniri din luna februarie și din martie. Acestea sunt adoptate. Am câteva anunțuri de făcut. Amintesc membrilor că o comisie comună cu Comisia Bugete va avea loc mâine de la orele 9 ca să discutăm despre raportul Reimer Boghe și Pervanș Beres în ce privește capacitatea um, zonei euro. Pe 19 aprilie Comisia ECON și Direcția Concurență de la Comisie vor organiza împreună o audiere la Parlamentul European Proiectul de ordine de zi pentru această audiere este disponibil pe comi site-ul Comisiei Econ și înregistrarea pentru participare este de asemenea uh, deschisă, se poate face online. Acestea erau anunțurile mele. Acum putem să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume audiere publică uh, în prezența doamnei Daniel Nui, care este președintele Comitetului de Supraveghere de la Banca Centrală Europeană. Vreau să-i urez bun venit doamnei Nui pentru această audiere care este una importantă, deoarece este vorba despre audierea publică pentru prezentarea celui de-al doilea raport anual al BCE în ce privește mecanismul de supraveghere, așa cum este prevăzut de acordul interinstituțional între Parlament și um, Banca Centrală Europeană. Este vorba despre um, activitatea de supraveghere a BCE pe anul 2015 în plus, așa cum știți, Parlamentul recent, la ultima plenară, a adoptat primul său raport anual în ce privește um, Uniunea Bancară Europeană. Deci, acum este momentul potrivit să facem o evaluare a funcționării după un an și jumătate a acestui mecanism evaluarea este una pozitivă. Considerăm că acest prim an a fost unul de succes, însă, ca de obicei, există probleme și uh, um, loc de mai bine, așa cum este normal să um, apară în orice raport de evaluare a activității. Și acum dau cuvântul doamnei Nui. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte, stimați deputați. Vreau mai întâi să spun că sunt foarte tristă după ce am auzit uh, ce s-a întâmplat la aeroportul din Bruxelles, însă așa cum a spus și președintele, uh, viața, munca trebuie să continue. Deci, uh, aș vrea să vă prezent acum raportul pe anul 2015 al Băncii Centrale Europene privind activitățile de supraveghere Uh, anul trecut, când v-am prezentat acest raport, era prima sa ediție, acest mecanism exista numai de câteva luni, avea un viitor promițător, dar nu prea avea uh, trecut. Acum că este cel de-al doilea raport, putem să analizăm ce s-a întâmplat într-un an și jumătate de uh, supraveghere uh, a sistemului bancar și putem să spunem că acest mecanism are în continuare un viitor promițător, dar are și un trecut încurajator. Uh, am făcut progrese în ce privește supravegherea uh, onestă și consolidată a Uniunii Bancare în ultimul an și în raportul meu mă voi concentra pe prezentarea evoluțiilor din sectorul bancar, apoi voi vorbi despre progresele pe care le-am realizat în ce privește armonizarea metodologiei de supraveghere și în ce privește um, opțiunile de supraveghere și marjele de manevră naționale și apoi uh, Aș vrea să vă vorbesc despre principalele proiecte pe care le are în acest domeniu Banca Centrală Europeană pentru 2015 și vă voi spune care sunt uh, prioritățile în domeniul supravegherii bancare pentru 2016. Înainte de a începe, vreau să-i mulțumesc domnului Gualtieri în calitatea sa de raportor pentru raportul relevant și foarte constructiv pe tema Uniunii Bancare, deoarece a fost o bună oportunitate pentru noi de a afla care erau opiniile Parlamentului pe o serie întreagă de um, aspecte. Aș vrea mai întâi să încep vorbind despre evoluțiile din sectorul bancar. Performanța băncilor supravegheate de către BCE s-a îmbunătățit în mare în 2015 datorită faptului că condițiile macroeconomice s-au stabilizat și s-au făcut um, eforturi de care era nevoie de mult timp pentru a Eh, echilibra bilanțurile băncilor eh, care fuseseră afectate de către criză, însă băncile încă au provocări uriașe în fața lor, ratele dobânzii scăzute, ceea ce poate să afecteze eh, profitabilitatea și încă nu s-au terminat ajustările contabile. Uh, cum spuneam, profitabilitatea s-a refăcut în 2015, uh, era, în 2000, era de 2,8% în 2014 și în 2015 a ajuns în medie la 4,6%. Această îmbunătățire se explică prin faptul că nu mai au existat pierderi de pe urma creditelor acordate și că condițiile macroeconomice s-au stabilizat. De asemenea, veniturile din speze pentru gestionarea activelor și um, um, câștigurile de tip one-off um, din portofoliile de um, um, um acțiuni suverane au contribuit la creșterea veniturilor băncilor. Însă uh, aceste îmbunătățiri încă trebuie să fie evaluate pe termen lung. Deocamdată perspectivele nu sunt foarte optimiste și, prin urmare, și rata dobânzii rămâne mică în continuare și de asemenea și uh, um, felul în care se calculează uh, randamentul nu ne permite să fim foarte optimiști pe termen lung. În anul trecut vântul s-au descurcat destul de bine cu faptul că ratele dobânzii erau scăzute pentru că au beneficiat de pe urma faptului că condițiile de finanțare au, au compensat veniturile mai scăzute din ratele dobânzii. Însă această uh, situație s-ar putea să devină o provocare dacă durează prea mult. Banca Centrală va evalua cu atenție dacă modelul de afaceri al băncilor este sustenabil pe termen lung, va face acest lucru în următorul trimestru, pentru că trebuie să se asigure de faptul că aceste bănci pot să suporte schimbările ciclice și provocările de tip uh, structural. Există o a doua provocare pentru băncile supravegheate de către uh, BCE, uh, ponderea uh, creditelor neperformante și felul în care acestea um, au un impact asupra capitalului și asupra profitabilității s-ar putea să amenințe abilitatea băncilor de a acorda credite în continuare consumatorilor. Există mai multe cauze um, pentru această situație, con- condițiile economice în general, um, o, o gestionare nu foarte bună a anumitor bănci și de asemenea faptul că nu există cadrul uh, legal și judiciar pentru cazurile de insolvență și pentru recuperarea datoriilor în anumite state. În 2015, băncile au făcut însă progrese substanțiale în a gestiona mai bine împrumuturile uh, toxice, și, uh, îmbunătățindu-și procesul și uh, uh toate dispozițiile de uh, verificare a capacității de rambursare a creditorilor. Noi am lucrat în colaborare cu băncile în 2015 și vom face acest lucru și în acest an pentru a pune la punct planuri de acțiune individualizate și sperăm că în următorii ani vom obține și mai multe progrese în ce privește scăderea uh, um, impactului um, um, împrumuturilor toxice. În ce privește metodele de supraveghere și a acestora? În 2015 a avut loc pentru prima oară acest uh, um, proces de evaluare și de revizuire a capacității de supraveghere pentru a avea o metodologie comună care să se aplice celor 120 de grupuri bancare mari din zona euro această metodologie a BCE corespunde legislației europene, uh, astfel încât să se folosească aceleași um, metode peste tot în um, Uniunea Bancară. Am reușit să facem o evaluare cuprinzătoare a viabilității instituțiilor, um, având în vedere pe termen lung și uh, aplicând proporționalitatea. Am combinat elemente cantitative și calitative prin intermediul unei um, abordări um, um, care se inspira din uh, cunoștințele experților în domeniu, ceea ce ne-a permis să uh, ținem cont și de specificitățile instituțiilor. S-au făcut analize transversale și um, între egale, acolo unde se putea pe scară largă pentru prima oară, uh, și să permit tuturor instituțiilor să fie evaluate într-un mod uh, consecvent și s-a promovat o um, piață uh, bancară mai integrată. În ce privește opțiunile și marjele de manevră și armonizarea acestora, știți că aici este nevoie de condiții egale. Dacă aceste OND-uri nu sunt armonizate, s-ar putea ca uh, uh, să, să devină imposibil să supraveghem băncile în Uniunea uh, Bancară și pe piața unică într-un mod consecvent. Um, Banca Centrală Europeană are un proiect în ce privește OND-urile în scopul supravegherii și noi am elaborat o politică armonizată pentru 122 uh, uh, de OND-uri în cadrul directivelor centrelor de capital propriu 1 și 4. Aceste politici au fost transformate uh, și au devenit uh, regulamentul uh, CBE și uh, ghidul cu linii de orientare a Băncii Centrale Europene. După ce am ținut cont de rezultatele consultării publice, aceste uh, linii de orientare au fost adoptate săptămâna trecută și vor intra în aplicare în 2016 Uh, este un pas important, dar nu este ultimul pe care noi îl vom face. Va exista o a doua fază a acestui proiect pentru a armoniza șapte alte ONG-uri în 2016. Banca Centrală Europeană se gândește cum poate să armonizeze ONG-urile chiar și pentru instituții mai puțin importante în strânsă cooperare cu um, autoritățile naționale competente. Deși uh, știți că um, uh, supravegherea directă a LSI-urilor este de Um, competența directă a autorităților naționale competente, Banca Centrală Europeană are dreptul de a supraveghea la nivel de ansamblu întreaga zona euro și sistemul bancar din zona euro și de aceea noi vrem să avem o abordare uh, um, armonizată chiar și pentru uh, um, instituțiile de mai mică importanță. În ce privește contribuțiile noastre la cadrul de reglementare, uh, Știți că noi cooperăm cu uh, Comitetul de la Basel uh, în ce privește supravegherea bancară și de asemenea cu grupul guvernorilor și a șefilor uh, a mecanismelor de supraveghere. Finalizarea reformei de la Basel, Basel 3, a fost o prioritate pentru noi. Avem reprezentanți diferitele grupuri de lucru de la Comitetul de la Basel 3, Comitetul de Supraveghere, și noi ne-am adus contribuția în ceea ce privește cadrul de reglementare pentru riscul de piață sau uh, tratarea um, um capacității de, absor- de absorpție a pierderilor în urma uh, falimentului anumitor uh, holdinguri bancare, revizuirea mm, abordării standardizate a riscurilor de credit și a riscurilor operaționale, reformă pentru a uh, consolida uh, comparabilitatea um, um, activelor cu risc ponderat folosind uh, um, metode moderne de calculare a riscului de credit și, de asemenea, uh, tratarea capitalului pentru a avea o securitizare simplă, transparentă și ușor de uh, comparat. Noi ne-am implicat și anul trecut, dar și um, ne, anul trecut, dar și anul acesta în ceea ce privește revizuirea Uh, tratamentului um, expunerii la datoriile suverane. Există alte proiecte cheie pentru uh, supravegherea bancară a băncii centrale. Mai întâi, uh, aș vrea să vă vorbesc despre contribuția noastră la dezvoltarea cadrului de gestionare a crizei europene S-a semnat în această privință un memorandum de înțelegere cu um, Comitetul de um, Soluționare Unică pentru a facilita cooperarea și comunicarea între Banca Centrală Europeană și um, Mecanismul de uh, Soluționare Unică. Apoi Um, Banca Centrală Europeană trebuie să facă o evaluare cuprinzătoare a băncilor um, relevante. În 2015 a avut loc un asemenea exercițiu cu nouă instituții. Cinci dintre acestea nu au putut să uh, treacă de test pentru că um, să reușească testul pentru că le lipsea 1,7 miliarde de euro. Între timp, datorită creșterilor de capital, această sumă a fost recuperată și uh, băncile respective au um, îndeplinit alte criterii de legibilitate din ianuarie 2015 până în prezent. În uh, primul ciclu de inspecții la fața locului au avut loc 240 de inspecții în 2015, Președintele întrerupe pentru spune că au loc atentate în alte locuri din oraș deci prefer să suspendăm ședința ca să urmărim evenimentele și să vedem ce crede Parlamentul că trebuie să facem. Ehm, eu înțeleg uh, că unii membri au nevoie de acest lucru, dar exact asta doresc cei care ne atacă, să nu mai continuăm să trăim. Eu vă propun să facem exact contrarul, da? Da, eu vă sugerez o suspendare ca să evaluăm evenimentele. Eu trebuie să iau legătura cu chestorii, cu președinția, poate există chestiuni de securitate, deci eu prefer să suspendăm și vă voi informa. Avem 10 minute de pauză. Wow. Dear colleagues, Dragi colegi, m-am consultat cu organele relevante din Parlament care monitorizează evident situația. Clădirea este sigură și ei sugerează ca în așteptarea comunicării pe care o vom primi, ei zic că chiar dacă pe plan psihologic este dificil, trebuie să ne continuăm întâlnirea. Deci vă propun să continuăm întâlnirea și când vom primi vreo comunicare, vom acționa ca atare. Dăm din nou cuvântul uh, doamnei raportor. Da, tocmai vă spuneam cum lucrăm noi cu comitetul de la Basel și vă uh, menționam uh, revizuirea tratamentului prudențial a expunerii la datoriile suverane. Vreau să vă spun care sunt alte proiecte importante cărora ne-am consacrat în 2015. V-am vorbit despre cooperarea cu mecanismul de soluționare unică și despre evaluarea cuprinzătoare a noilor uh, Uh, evaluări de risc, am vorbit despre inspecțiile la fața locului, au avut loc 240 de inspecții în 2015. Autoritatea Națională de Supraveghere uh, au contribuit în procent de 95% la resursele pentru contribuțiile, pentru vizitele la fața locului. VCE-ul uh, a contribuit în procent de 5% prin intermediul din, um, serviciului său de inspecții. Este vorba despre un serviciu care monitorizează inspecțiile astfel încât să asigure o aplicare omogenă a metodologiei relevante. Mai mult de jumătate dintre toate instituțiile semnificative folosesc cel puțin un model intern pentru a calcula cerințele de capital și reglementarea acestora. În 2015 s-au depus eforturi astfel încât să revizuim în mod țintit aceste modele interne. Obiectivul era să promovăm o um, implementare uniformă a tuturor modelelor, care sunt prioritățile de supraveghere pentru 2016. Au fost identificate riscurile cheie în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, bazându-ne pe echipe de supraveghere comună. De asemenea, um, um, ne vom baza și pe rapoarte de la terți în ce privește analizele macro și microprudențiale în ceea ce privește riscurile identificate, modelul de afaceri și uh, riscurile pentru profituri, uh, uh, acestea sunt printre cele mai mari, uh, urmate de alte riscuri, precum uh, credit, riscul de credit, uh, um, creșterea numărului de um, credite toxice, o modificare a tendinței în ce privește randamentul, uh, riscuri privind guvernanța, uh, riscul de, privind expunerea datoriile datorile riscuri geopolitice și um, um, um slăbiciuni în ceea mm, în sistemele din uh, țările emergente, riscuri mm, cibernetice și de IT și posibilitatea băncilor de a uh, face față um, cerințelor de capital, astfel încât băncile să poată să facă față acestor riscuri. BCE-ul a adoptat cinci priorități în ce privește supravegherea în 2016, deci privind riscurile pe care deja le-am menționat, pentru fiecare dintre priorități, mai multe inițiative vor fi luate. În unele cazuri, punerea lor în aplicare va dura mai mult de un an și va fi relevant abia în 2017. În concluzie, vreau să vă spun că acest sistem de supraveghere nu se, se referă doar la o supraveghere robustă pentru a face ca băncile să fie mai sigure. Nu, rolul său este și să contribuie la integritatea pieței unice și permite băncilor să aibă resurse sigure și să le folosească folosind investițiile, inovarea și creșterea economică. Armonizarea uh, metodelor de supraveghere nu este suficientă uh, dacă regulile sunt diferite, de aceea noi am uh, început acest proiect în ce privește um, OLD-urile <clears throat> <clears throat> Însă există o limită pentru că BCE-ul nu poate să armonizeze reguli prudențiale în uh, mecanismul de uh, supraveghere. Uh, Banca Centrală Europeană trebuie să respecte uh, legislațiile naționale și de multe ori există diferențe majore între legislațiile naționale. Noi suntem limitați tocmai de uh, cerințele nearmonizate din directiva privind cerințele de capital, Uh, acolo unde se află o mare parte din legislația bancară. În toate aceste cazuri, uh, uh, noi vă suntem recunoscători dacă dumneavoastră cereți să existe mai multă legislație care să armonizeze um, tot ceea ce privește băncile. Și ați spus foarte bine acest lucru în raportul dumneavoastră anual ce privește Uniunea Bancară. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for your work. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru munca dumneavoastră, pentru toată activitatea pe care ați desfășurat-o și, așa cum am văzut și în raport, pentru această atitudine deschisă și transparentă a dialogului pe care ați avut-o față de Parlamentul European. Și acum uh, vom trece la întrebări din sală. Domnul Cucan nu este aici. Nu știu dacă alți colegi din partea PPE-ului ar dori să pună o întrebare. Dacă nu, trecem la următorii vorbitori. Pablo, te rog. Nu, Brian întâi, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei noi pentru această prezentare într-o zi destul de dificilă aici la Bruxelles. Data trecută când ați venit aici în fața noastră, v-am întrebat în legătură cu decizia Băncii Centrale Irlandeze de a introduce uh, decizii mai stricte în ceea ce privește creditarea pentru menaje. După cum știți, situația este din ce în ce mai uh, uh dificilă, deși prețurile se stabilizează în mai multe regiuni. Și vreau să vă întreb dacă Banca Centrală ar trebui să aibă o anumită marjă de flexibilitate față de aceste decizii, decizii care au devenit din ce în ce mai stricte dacă prețurile la casă au depășit un anumit nivel și să fie uh, mai puțin stricte atunci când se coboară la prețuri. Deci uh, aceste măsuri la nivel național ar trebui să fie contraciclice, așa cum se întâmplă cu politicile la nivel național, cum ar fi politicile monetare. În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă considerați că uh, casele ar trebui să fie un indicator pentru politica macroprudențială și regulile macroprudențiale, inclusiv, de exemplu, condiții mai stricte pentru creditare, sau mai puțin stricte atunci când condițiile se modifică. Deci dacă băncile centrale ar trebui să-și adapteze politica monetară în funcție de condițiile de piață. Și o ultimă întrebare, domnule președinte care sunt pericolele din punctul dumneavoastră de, pe, de vedere sau riscurile la care v-ați gândit pentru sectorul financiar dacă uh, s-ar trece la Brexit? Pentru că s-ar spune că unele firme de la Londra ar putea să se mute în alte jurisdicții dacă Marea Britanie părăsește UE. Și care ar putea fi uh, potențialul de responsabilitate uh, față de aceste instituții, posibilitatea de insolvență, de exemplu, și cine ar putea fi responsabil și dacă această responsabilitate ar fi a statelor membre sau ce s-ar întâmpla cu mecanismul uh, de supervizare în sine. Și nu știu dacă SSM-ul a realizat uh, o astfel de evaluare pentru a vedea ce s-ar întâmpla în cazul Brexitului. Mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește măsurile luate de Banca Centrală Irlandeză, măsurile macroprudențiale, așa cum v-am spus data trecută, cred că acele măsuri au fost foarte utile pentru că e bine să ții cont de eventualele riscuri legate de creditele ipotecare, riscuri realiste care au legătură cu astfel de politici macroprudențiale. Este vorba de o decizie a Autorității Naționale de Supervizare pe care o respect pe deplin și BCE-ul ar putea veni în plus cu măsuri suplimentare peste acestea și dacă ar considera că e nevoie sau că nu se iau inițiative, inițiativele necesare, însă, bineînțeles, e vorba de o situație excepțională, pentru că, în mod normal, este vorba de competența autorităților naționale de supervizare, deci a băncilor centrale naționale. Aceste măsuri au fost înțelepte din punctul meu de vedere, pentru că avem 19 uh, modalități diferite, regimuri diferite de creditare uh, la nivel ipotecar față de cetățenii europeni. Iar primul lucru pe care l-am rugat uh, de la colegii mei a fost să avem un cod în legătură cu creditele ipotecare pentru a putea înțelege mai bine situația. Și de altfel vom face o publicație pe tema creditelor ipotecare în zona euro în curând, poate chiar în cursul acestei săptămâni sau până la sfârșitul săptămânii. dacă ar trebui să se țină cont de oferta pe piață, uh, oferta imobiliară de pe piață pentru politici macroprudențiale. Răspunsul este afirmativ, bineînțeles, pentru că oferta scăzută sau lipsa de ofertă reprezintă criterii care sau variabile care influențează nivelul prețurilor și situația de pe piață, deci trebuie să se țină cont de ele. Nu pot să răspund la întrebarea dacă ar trebui să se țină cont de ele și pentru politica monetară, pentru că nu știu nimic despre politica monetară. N-am fost niciodată responsabilă de politica monetară în cursul uh, carierei mele și la nivelul BCE avem o separare foarte clară între politica monetară și cea de supervizare. În ceea ce privește băncile sau situația Brexitului, nu pot să uh, prezic aici rezultatul referendumului și nici să-mi dau seama de consecințele Brexitului la nivel general, însă e vorba aici de o întrebare care se referă la situația băncilor uh, care ar putea să uh, treacă pe partea continentală. Nu știu dacă s-ar putea întâmpla așa ceva și nu pot să fac comentarii pe situații ipotetice. Uh, dar uh, regulamentul european stabilește deja cadrul. S-ar putea să existe bănci, instituții importante care să aibă nevoie de mai multe resurse și să fie în zona euro și să aibă nevoie de mai multe resurse din partea BCE și există și avantaje, pentru că am putea avea mai multe locuri de muncă create pe teritoriul continental. Însă, cum spuneam la început, nu voi face comentarii pe situații ipotetice. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ferreira. Mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte. Dar circumstanțele de astăzi uh, nu ne-au permis să fim atât de atenți la discursul dumneavoastră din cauza evenimentelor care au avut loc și care au loc în continuare. Însă aș vrea să revenim la intervenția dumneavoastră inițială pentru a ne spune care sunt elementele care ar putea asigura o tranziție de la uh, Uh, sistemul, de la fostul sistem bancar european către o nouă cultură a băncilor. O cultură care începe să fie introdusă cu noua legislație care a fost uh, adoptată și cu ajutorul Parlamentului, cu înființarea de noi instituții și noi entități, cum ar fi, de exemplu, mecanismul unic de supervizare, pentru a înțelege mai bine și pentru a înțelege mai bine care sunt uh, dificultățile tranziției și uh, dezechilibrele care pot uh, apărea în acest proces de adaptare la o nouă situație pentru ca acestea să fie analizate pe deplin de mecanismul unic de supervizare. Mă gândesc aici în mod special la impactul um, recesiunii economice, a stagnării economice prelungite care țin de macroeconomie și în special de efectul asupra rentabilității băncilor, la care se adaugă și aceste credite neperformante care nu sunt rambursate și cerințele de capital care sunt în creștere, transparența. Iată o serie de elemente care se combină între ele alături de acel uh, bail-in și e clar că pe anumite piețe există o senzație de nesiguranță, de o lipsă de încredere față de viitor, un lucru care ar trebui depășit, un lucru care nu depinde de Uniunea Bancară, ci are legătură directă cu aceste dificultăți uh, legate de tranziție. Deci vreau să vă întreb în ce măsură suntem conștienți de toate aceste aspecte, în special uh, în cadrul mecanismului de supervizare, mecanismului unic de supervizare. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt absolut de acord că ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție foarte dificilă. Și din punctul meu de vedere, aceasta explică și uh, problemele de pe piață la începutul anului. Uh, pentru că această adaptare uh, la noua cultură, la procedurile de bail-in pentru investi care nu sunt neapărat uh, pe deplin înțelese, fără să se înțeleagă uh, neapărat toate consecințele derivate. Suntem pe deplin conștienți de această situație și știm că avem nevoie de mai mare flexibilitate pentru a ne adapta, avem nevoie de timp și se ține cont de toate aceste aspecte. Ați menționat aici uh, și creditele neperformante și am spus-o de mai multe ori, este vorba aici de un drum lung care ne așteaptă, va fi nevoie de timp pentru a putea rezolva toate problemele. E vorba aici de mai multe elemente care trebuie rezolvate. Însă, grație evaluării Uh, globale, am identificat și aceste credite neperformante printr-o definiție unică care a fost uh, produsă la nivelul EBA și am ajuns la un nivel rezonabil pentru aceste uh, credite neperformante, aceste expuneri neperformante și aceasta oferă un punct de plecare foarte solid pentru a putea avea o abordare mai eficientă. Cred că suntem pe drumul cel bun pentru a rezolva toate aceste probleme și vom ține cont, fără îndoială, de toate dificultățile situației. Cred că este fezabil, vom putea avea bănci sigure în toate țările europene, tocmai grație eforturilor făcute de autoritățile de supervizare națională, care își aduc um, experiența, expertiza, cunoștințele în sistemul bancar național și alături de mecanismul unic de supervizare și procesul de luarea deciziilor la nivel central atunci când e nevoie de acestea. Mulțumesc. Probabil că ați primit deja o primă comunicare din partea DigiSafe care ne informează de faptul că nivelul de securitate în întreaga clădire a fost crescut, controlele de asemenea au fost sporite și că vom fi informați ulterior și ni se, rămâne să, ni se cere să rămânem în incinta Parlamentului deocamdată. Domnul Lunche. Aș dori să vorbesc în germană. Întrebarea mea se referă la uh, creditele neperformante pe care le-ați menționat. Pe drept cuvânt, a spus că pot avea cauze diferite, printre care evoluțiile economice uh, generale, dar și anumite structuri specifice, legislație legată de uh, declararea falimentului, alte aspecte. Întrebarea mea în ce măsură credeți că aceste credite uh, neperformante din zona euro um, pot uh, să aibă drept cauză evoluțiile economice, pentru că uh, mă gândesc că aici au existat evoluții diferite în zona euro în comparație cu creditele din SUA. Creditele neperformate, eh, neperformante au avut o evoluție eh, lentă până în 2010, dar după aceea, după 2010, numărul lor a scăzut în Statele Unite. Mă întreb dacă în zona euro în esență, evoluțiile legate de creditele neperformante țin de evoluția macroeconomică din Europa, pentru că în Statele Unite situația s-a îmbunătățit, sau poate că influențele macroeconomice nu au fost atât de puternice încât să justifice existența unui număr crescând de credite neperformante. Cealaltă întrebare se referă la ceea ce ați spus dumneavoastră privind uh, legea uh, falimentului pentru că pentru mine nu este foarte clar ce vreți să spuneți. Eu plec de la ideea că ă, există ă, credite neperformante care în continuare trebuie să figureze în bilanțul unei bănci până când banca renunță la aceste creanțe. Deci, eh, sigur că la un moment dat eh, banca va trebui să accepte realitățile economice. Și îmi pun întrebarea dacă printr-o politică de uh, anulare, de renunțare a acestor uh, credite neperformante uh, în paralel cu uh, legile falimentului din țara respectivă nu s-ar putea ajunge la o soluție. Considerați că din acest punct de vedere ar trebui să se pună accent până la urmă pe scoaterea din evidență a acestor credite neperformante, pentru că aici este clar că până la urmă nu se încasează niște bani. Uh, well, uh... Bun. Uh, Există aici caracteristici diferite privind aceste tipuri de credite neperformante, privind specificul fiecarei țări, uh, este vorba de activitatea retailerilor, IMM-urilor, uh, care depind de mediul legislativ din țara respectivă. Într-adevăr, nu ă, ă, este o legătură strictă cu condițiile economice atunci când numărul creditelor neperformante crește. Există și alte cauze mai puțin vizibile. Există mulți factori care pot să influențeze această problemă. Dar noi trebuie să folosim toate soluțiile existente. Uneori, anumite, un anume cadru de garanții existente, cum uh, este cazul Italiei, de pildă, sau vânzarea activelor către anumiți investitori care uh, sunt capabili până la urmă să administreze aceste active. Deci, uh, din acest punct de vedere, banca, să spunem, este uh, scăpată de aceste uh, influențe uh, toxice. Într-adevăr, legile uh, falimentului uh, pot uh, să aibă un efect colateral. Există țări care nu creează posibilitatea de uh, a transfera asemenea active. Deci, bancherii, sigur, că uneori nu dispun de toate instrumentele. Există state mai bine echipate din acest punct de vedere uh, legislativ și altele mai puțin uh, bine uh, organizate. În ce privește funcționarii bancari? Și ei au posibilitatea să trateze cu precauție riscul de expunere neperformantă. Este nevoie, sigur, de uh, protejarea resurselor. Uh, nu știu dacă uh, un singur instrument ar putea să, și un instrument general valabil ar putea să rezolve situațiile diferite. Din punctul meu de vedere, Asta merge împotriva ideii unei culturi bancare financiare sănătoase. Pentru că băncile sănătoase trebuie să se bazeze pe un sistem funcțional de acordare a creditelor fără riscuri ridicate. Ceea ce facem noi este în clipa de față maximum ceea ce putem face. Cooperăm cu Fondul Monetar Internațional, care este poate expertul suprem în acest domeniu și ă, aplicăm cele mai bune practici de supervizare în statele în care în clipa de față acționăm. Mulțumesc foarte mult, Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați uh, permis să uh, reluăm uh, ședința. Sigur, o suspendare a avut rostul său, dar cred că trebuie să demonstrăm că nu ne temem de cei care încearcă să ne atace. Iar în ce te privește pe tine, Daniel, de asemenea îți mulțumesc că te afli în acest uh, context uh, dificil în mijlocul nostru. În ce privește autoritatea de supervizare bancară, am o abordare pragmatică, nu polemică. În ce privește relația eh, dumneavoastră cu Banca Europeană eh, și eh, în cadrul CAIOPA, cu băncile de investiții, care sunt marile orientări de activitate. În al doilea rând, aș vrea să vă împărtășesc acest sentiment despre care s-a vorbit în ultima vreme de, în cadrul negocierilor cu eh, Marea Britanie că zona euro poate să creeze probleme privind buna funcționare a pieții unice, pentru că există și țări care nu fac parte din zona euro, dar eu cred că zona euro poate să constituie o șansă și poate să contribuie să se unifice pozițiile unui număr de state ehm, pentru că cei care se află în eh, afara zonei euro ehm, ar uh, trebui până la urmă să se apropie de uh, reglementările noastre pentru ca piața unică să nu mai fie fragmentată din acest punct de vedere. Mulțumesc. Voi încerca să răspund în engleză pentru ca toată lumea să poată să mă urmărească în direct. În ce privește uh, revizuirea acestui mecanism unic de supraveghere și al mecanismului european de stabilitate, ați menționat EIOPA. Noi avem cea mai bună relație posibilă cu uh, aceste instituții. Am fost membră a EIOPA um, uh, timp de mulți ani și am uh, discutat uh, frecvent uh, această problemă. Nu există, în ce mă privește, vreun conflict de interese, dar pentru uh, ca vocea europeană să poată să se facă auzită în aceste instituții. E surprinzător că președintele EBA și președintele EIOPA nu au un uh, drept de vot. Bun, deci iată că președintele este prezent în sală. Deci nu avem drept de vot, avem doar calitatea de observator. Relațiile sunt însă de maximă încredere, sunt excepționale și ne permit să ne exprimăm punctele de vedere. Chiar dacă ă, deci nu ă, avem drept de vot. Dificultățile pe care le avem. Sigur că Uh, ne complică puțin uh, munca pentru că uh, nu există prevederi care să ne permită să ne pronunțăm direct. Noi trebuie să ne adresăm printr-o notă acestui Consiliu de Supervizare. Și există zone în care nu este clar cine ce atribuții are. Există culoare de activitate care sunt foarte clare, uh, reglementări privind uh, mecanismul unic de supervizare și altele, dar ce nu ține de competența noastră legală, protecția consumatorului sau spălarea de bani, uh, pot să constituie o dificultate. Noi putem avea uh, opinii diferite uh, în comparație cu cele exprimate de uh, supervizorii uh, naționali și uneori un, ne întrebăm, Banca Centrală Europeană trebuie să acționeze sau sistemul de mecanism unic de supervizare sau mecanismele naționale. Deci, ă, asta funcționează ă, după ce decidem dacă acționăm direct sau prin intermediar. Din acest punct de vedere, ar fi poate necesare unele clarificări care să ne ușureze și munca și să o facă mai eficientă. În ce privește Eurozona dacă ea constituie până la urmă o problemă pentru piața unică, sigur că zona euro funcționează pe baza unor reglementări specifice, dar noi ne străduim să existe o armonizare inclusiv de care să beneficieze uh, opțiunile naționale uh, și statele care lucrează într-o altă manieră pot la un moment dat să se adapteze reglementărilor care funcționează în zona euro întregul sistem bancar în felul acesta poate deveni mai ă, sănătos, mai funcțional, ceea ce ar fi de folos pentru întreaga Europa. Dar poate că ă, aici am un mic partipri în ce privește ă, funcționarea zonei euro și ceea ce cred eu despre a nu fi în clipa de față un stat membru al zonei euro. Sigur că există din acest punct de vedere o situație specifică în respectivele țări. Mulțumesc, Fabio De Masi. Yeah, thank you. If, uh, allows, I... Mulțumesc, dacă îmi dați voie, aș vrea să vorbesc în germană. Uh, Și uh, eu doresc uh, acum să-mi exprim condoleanțe uh, familiilor care au fost uh, lovite de atentatele de la Bruxelles. Dar uh, până la urmă trebuie să ne continuăm activitatea. Pe mine mă interesează situația băncilor din Hamburg și Schleswig-Holstein, pentru că aici este vorba de banca HSA, ar trebui ca 5 uh, miliarde de euro să fie preluate față de 6,2 uh, miliarde cum era prevăzut inițial de la HSA și uh, conform informațiilor mele din partea acestor două landuri există o scădere a prețului de achiziție cu 40%, dar avem și o garanție de 10 miliarde de euro. Dacă ne gândim la uh, această reducere pe care landurile trebuie în clipa de față să o aplice, atunci până la urmă uh, la vânzarea pe piața activelor uh, s-ar putea să se uh, înregistreze pierderi. Ați fi de părere că asta ar putea să fie o evoluție riscantă și în cazul acesta uh, cum ar putea ca această uh, bancă să desfășoare pe viitor o activitate pe termen lung? Iar dacă vă mai permite timpul, uh, v-aș întreba și în ce măsură uh, credeți că în ce privește testul de stres al băncilor din statele emergente ar putea să fie concludent. Iar în legătură cu bondurile, Uh, știm că uh, aici uh, au fost până la urmă implicate în Italia și Germania inclusiv economiile de pentru pensii. Considerați că ar trebui ca aceste contribuții la fondurile de pensii să fie până la urmă preluate în aceste tipuri de bonduri sau nu, pentru că s-ar putea ca până la urmă vârstnicii să se confrunte cu pierderi. Din acest punct de vedere nu ar fi nevoie de o reformă a structurilor bancare. Ehm, pentru că aceste tipuri de bonduri uh, COCOS uh, pot să constituie o problemă. Președintele, mulțumesc, intervențiile însă și întrebările n-ar trebui să ocupe mai mult de două minute ca să lăsăm și timpul necesar pentru răspunsuri. Uh, mulțumesc foarte mult, dacă am înțeles foarte bine prima parte a întrebării dumneavoastră vorbit situația unei bănci din Germania care în clipa de față are un plan de restructurare cu Comisia Europeană pentru garanții care au fost primite uh, în contextul unor ajutoare de stat. Deci dați-mi voie să nu comentez uh, acțiunea unei instituții individuale, pentru că în momentul în care am plecat ieri de la Frankfurt, Discuțiile încă erau în curs, deci nici măcar nu aș putea să vă furnizez uh, concluziile acestor discuții privind această bancă. Dar sunt convinsă că uh, într-un viitor apropiat, uh, banca va face comunicările la care este obligată, pentru că cel puțin pe internet în drum spre Bruxelles nu am uh, avut uh, informațiile finale. Iar în ce privește uh, analizele în cadrul testului de stres în uh, economiile emergente, eu cred că facem o treabă bună. Nu am descoperit în clipa de față uh, uh, în analizele care au fost efectuate uh, situații îngrijorătoare. Deci nici măcar în ce privește scenariul privind economiile emergente, pentru că acolo au avut loc uh, schimbări spectaculoase. Păi, în primul rând, uh, noi nu lucrăm după scenarii, pentru că Până la urmă, membrii EBA sunt cei care votează, noi nu avem un drept de vot, cum am spus, și uh, există uh, și uh, bordul european care analizează riscurile sistemice, um, care trage concluziile. Deci nu noi suntem cei care ajungem la aceste concluzii. Dar asta este foarte bine pentru noi, pentru că um, noi uh, uh, facem treaba care ține de competențele noastre. În ce privește aceste instrumente numite COCOS, aveți dreptate aici um, apar uh, niște implicații care țin de protecția consumatorului. Eu înainte am avut atribuții din acest punct de vedere, nu le mai am, dar sigur că aceste instrumente trebuie să fie vândute în deplină transparență uh, iar cei investitorii care le cumpără trebuie să uh, fie perfect informați. O reformă a structurii bancare, eu cred că este o chestiune delicată în Europa, pentru că în băncile în Europa joacă un rol însemnat în ce privește finanțarea economiei. 70% uh, din uh, finanțarea economiei este finanțată de bănci este o situație inversă față de uh, situația din uh, Statele Unite, de pildă. Deci, sigur că, că trebuie să ajutăm companiile să uh, aibă acces la piață, iar uh, operațiile băncilor uh, comerciale uh, trebuie să uh, funcționeze. Știm din acest punct de vedere ce prevede legea din Germania uh, sau din Italia. Dar uh, noi am încercat să stimulăm formarea unei piețe financiare diferența între tulburările de pe piața din anul acesta și cele din anii precedenți uh, a fost că uh, cei care uh, au fost jucători pe piață aici au fost mai puțin agresivi, să spunem. Mulțumesc trebuie să amintesc de aliniatul 11 din raportul nostru în ce privește o analiză cuprinzătoare Deci, verim, verificăm când o instituție este sănătoasă sau când este subcapitalizată și există aici și o metodologie de evaluare a statelor terțe. Deci și noi uh, suntem conștienți de uh, rolul pe care îl au decidenții uh, la nivel bancar din acest punct de vedere. It's a bit, uh... Da. E... Mă aflu într-o situație de șoc. Mi-e greu să mă concentrez, am, cercă, am să încerc să adresez întrebările pe care le-am pregătit. Apropo de ce a spus uh, Fabio, da, lipsa unei protecții pentru investitori și pentru consumatori poate să aibă consecințe la nivel macroeconomic și prudențial. De aceea întrebarea mea este, vă consacrați acestui subiect? Uh, mai ales uh, știind că o parte din mandatul dumneavoastră vă permite să faceți acest lucru. Vreau de asemenea să vă felicit pentru acest prim an. Pe pagina 32 uh, ați spus că ați crescut cerințele din pilonul 2 pentru 2015 și 2016. Eu unul mă întreb dacă nu va exista uh, Uh, consecințe nedorite, dacă nu cumva este o măsură prociclică în zona euro. Cum ați ținut cont de acest aspect? Pentru că există diferențe în uh, situația macroeconomică a statelor membre. Bundesbankul în rapoartele sale de stabilitate financiară a subliniat faptul că 30% dintre toate uh, creditele ipotecare uh, din uh, um, Germania se dau pentru mai mult de 100% din valoarea uh, bunului, ceea ce este foarte neobișnuit pentru piața imobiliară din Germania. Apoi am citit într-o scrisoare a unui lobbyist că deja aplicat uh, o um, divizare a cerințelor din pilonul 2. Puteți să-mi explicați cum anume faceți acest lucru? Care este partea din pilonul 2 care este uh, obligatorie în ce privește uh, punctul uh, MDA și care din dispozițiile din planul 2 nu sunt obligatorii. Eu nu înțeleg de ce cerințele din pilonul 2 trebuie să fie uh, diferențiate, unele fiind obligatorii și altele nu. Puteți să-mi explicați? Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări cu privire la pilonul 2 și posibila măsură prociclică, în medie, cerințele de la pilonul 2 au fost crescute cu două puncte de bază anul acesta. Ar trebui să adaug faptul că marea majoritate a bancherilor, atunci când au văzut cerințele din pilonul 2, um, nu și-au făcut probleme pentru că aveau deja capitalul suficient, deci nu um, a fost nevoie de niște cerințe suplimentare de capital. Acolo unde băncile erau suficient de bine capitalizate, obligațiunile Deci atunci când băncile erau suficient uh, de bine capitalizate, au putut să îndeplinească uh, condițiile din pilonul 2 fără să, ca acest lucru să le ceară prea mult timp sau prea mulți bani. Atunci când erai deja la 1,5%, uh, ajunge la 2% nu era așa complicat, știind că unele bănci erau cu mult peste 10%. și există bănci cărora nici măcar nu le păsa de pilonul 2 pentru că erau cu mult peste, cum spuneam, și ca să avem o abordare uh, consecventă și niște condiții egale, uh, Noi nu a trebuit să facem decât niște uh, ajustări tehnice cu zero consecințe. Foarte puține bănci, mai puțin de 10 bănci, nu aveau uh, capitalul suficient atunci când a fost luată hotărârea. Însă, majoritatea lor deja uh, aveau suficiente profituri ca să acopere uh, condițiile noi. Deci nu cred că a existat uh, vreo consecință ciclică sau prociclică. Îmi scuze, nu m-am uitat bine la notițe. În ce privește piața imobiliară din Germania și tendințele neobișnuite, La forumul macroprudențial, creditele ipotecare sunt discutate, acestea sunt oricum o parte importantă a discuției. însă nu se fac suficiente lucruri la nivel um, european. Măsurile macroprudențiale oricum țin de competența autorităților naționale de supraveghere, care trebuie să urmărească situația și să vadă dacă trebuie să um, ceară BCE-ului să intervină sau nu. În ce privește metodele tampon contraciclice, care au fost adoptate de către Autoritatea Națională de Supraveghere deocamdată, să știți că impactul a fost zero. În ceea ce privește această scrisoare a unui lobbyist, nu știu despre care este vorba, primim foarte multe scrisori. Deputatul, domnul deputat spune că ar trebui ca toate aceste scrisori să fie date publicității pentru că ar putea să fie interesant pentru toată lumea. Oricum, majoritatea sunt deja publicate de către autorii acestor scrisori. Ce am, ce am făcut noi anul trecut? Ca să nu avem uh, vreun impact prociclic, noi am dat fiecarei bănci din cadrul mecanismului de supraveghere o marjă de până la 25%. De fapt, am redus cu 25 de uh, puncte de bază, știind că plafonul maxim uh, era de 30, și aveam acest uh, procent uh, uh, care nu trebuia depășit pentru, a nu, um, pentru că în caz contrar se lansa un uh, avertisment. Dacă băncile respectă cerințele din pilonul 2, atunci nu au niciun motiv să ajungă la acest procent care declanșează um, um, mesajul de alarmă. Noi le spunem fiți prudenți, uh, vă apropiați foarte mult de acest procent, deci acesta este rolul nostru, să le atragem atenția și să le spunem ce aveți de gând să faceți pentru a uh, vă reechilibra situația uh, în ceea ce privește cerințele de capital. Acesta este scopul și mi se pare că Documentul de la comisie încă nu a fost discutat cu bordul de supraveghere, n-a fost nici analizat de către dumneavoastră, dar uh, cred că acesta era subiectul scrisorii lobbyistului, că atunci când uh, există niveluri adecvate, uh, garantate, noi vrem să nu se depășească acest plafon. Pentru că există acest procent care permite o avertizare timpurie. Da, scrisoarea menționată a venit din uh, Danemarca. Marco Valde. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-mi exprim condoleanțele ca și colegii mei și toată simpatia față de victime și ca să nu uh, fim și noi terorizați, e mai bine să reacționăm uh, continuând să lucrăm. O întrebare despre mecanismul de supraveghere Așa cum am văzut încă de la începutul crizei, instituțiile europene s-au concentrat pe evaluarea riscurilor uh, care le erau expuse băncile și mai ales riscul de credit și riscul financiar. Și acolo unde exista un sistem de bănci mai concentrat pe economia reală, așa cum se întâmpla în Italia, ei bine, nu se ținea atât de mult cont de uh, Uh, aceste niveluri de risc și existau sisteme bancare care aveau activități mult mai riscante, ca de exemplu în Germania sau în nordul Europei. Ei uh, erau expuși unor riscuri financiare mult mai mari. Și chiar și în raportul despre Uniunea Bancară pe care l-am votat la Parlament se vorbește despre uh, evaluările făcute în cadrul SSM. Um, um, și atunci eu vreau să știu uh, ce se întâmplă dacă vă uh, concentrați doar pe nivelul riscului de credit, pentru că atunci s-ar putea să uh, afectați sisteme bancare care nu aveau nicio vină pentru criza globală, care, cum spuneam, se concentrau pe economia reală și de aceea vreau să știu Uh, aveți uh, o abordare individualizată a um, implicării în criza financiară și vreți să rezolvați uh, această criză sau de fapt vă concentrați doar pe nivelul de risc de credit și doar pe active de nivel 3? Și în ce privește obligațiunile suverane, abordarea Băncii Centrale Europene este una progresivă, dar și acest sistem riscă să penalizeze acele economii unde sistemele bancare deja au suferit foarte mult de pe urma crizei. Deci vreau să înțeleg și aici uh, această abordare progresivă uh, mai uh, mm, ține cont de nivelul diferențiat de risc pentru obligațiunile suverane și uh, riscați să afecteze acele bănci care, cum spuneam deja, au fost foarte afectate de criză. Un ultim punct, apropo de situația băncilor populare din Italia. Guvernul susține că fuzionarea mai multor bănci populare ar putea să permită crearea unei bănci uh, mai uh, uh, solide, însă uh, poziția sistemului de supraveghere a fost că a unit două bănci, o situație dificilă, mm, va da naștere la o bancă mare, situația e și mai dificilă. Da, vă mulțumesc. Ați spus că ne concentrăm mai mult pe riscul de credit decât pe riscul financiar. Nu, nu, nu este adevărat. Ne concentrăm pe toate categoriile de risc uh, uh cu care se confruntă băncile. Am făcut Uh, verificări ex, um, in extenso a situației de pe piață, a diferitelor categorii de riscuri. Poate că această muncă a fost mai puțin vizibilă, dar dacă citiți încă o dată metodologia pe care o folosim pentru a evolua riscul de piață, riscul uh, um, de um, trading, veți vedea că le-am luat în considerare. Toate tipurile de risc sunt evaluate. Pentru că este o parte foarte importantă din munca autorităților de supraveghere să facă acest tip de evaluare și să anticipe riscurile mm, care s-ar putea prezenta. În ce privește datoriile suverane și riscurile aferente, ați vorbit despre abordare progresivă. Da, sunt de acord, este o chestiune dificilă. Va dura, va dura uh, ceva până când expunerea la datoriile suverane nu va mai reprezenta un risc atât de mare, pentru că punctul de plecare era diferit și tocmai acest lucru îl facem. Uh, dăm suficient timp băncilor. Comitetul de la Basel Uh, tocmai se consacră acestui subiect și avem nevoie de propuneri. Și Parlamentul European trebuie să hotărască cum se transpun cerințele dumneavoastră, sunt legislatorii, cei care fac legile, noi nu mai le aplicăm. Și instrumentul pentru a face față acestei, uh, acestei probleme îl voi primi de la dumneavoastră. Um, potrivit reglementărilor, noi nu inventăm legi. În ce privește fuziunea din Italia, pe care ați uh, menționat-o este o operațiune importantă, dar este una dintr-o serie de mai multe uh, fuzionări între bănci. Trebuie să fie un succes. Însă, în mai multe țări, și poate și în, în Italia, o banca care s-a născut în urma uh, fuzionării altor bănci mai mici uh, s-a aflat într-o situație și mai dificilă. Deci eu am discutat cu colegii italieni pentru ca ei să uh, pună condițiile care se impun, nu prea multe, dar nici uh, prea puține, pentru că Așa s-ar crea cel de-al treilea grup bancar italian și trebuie ca acest grup bancar să se afle într-o situație comparabilă cu egalii săi din Italia sau din alte țări. Este și motivul pentru care am um, emis acel aviz. Noi, ca și supraveghetori, avem datoria să um, atragem atenția și să spunem că o fuzionare trebuie să fie făcută în mod serios și dacă există o logică. De câte am înțeles, cerințele de la BCE ar trebui să fie acceptate și din câte am citit eu în ziare, Așa se întâmplă, însă să știți că eu nu am o, eu personală uh, puterea de a aproba sau nu o asemenea operațiune. Nu, bordul este cel care ia hotărârea și trebuie să existe consens sau măcar majoritate covârșitoare. Thank you. Mulțumesc, domnul Valț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări pe care doresc să le adresez doamnelui. Pe de o parte, Banca Centrală Europeană a scăzut din nou dobânzile de referință, au ajuns la un minim istoric. Și uh, în calitate de șefă a mecanismului unic de supervizare eh, Știți că există și critici în legătură cu uh, aceste politici uh, bancare. Vă întreb dacă uh, nu se face doar un transfer de riscuri, mai ales în direcția modelelor de afaceri financiare clasice, care ar putea să rămână în continuare performante. Cum se poate garanta diversificarea sistemului financiar bancar? Cea a doua întrebare. Aici se stabilește în cazul EMRE un standard minim de cel puțin 8%. De fapt, Banca Centrală Europeană și Mecanismul Unic de Supervizare ar trebui să fie de aceeași parte a baricadei. Cum ați putea să o sprijiniți pe colega dumneavoastră Elke König? Uh, Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește rata dobânzii, vă dați seama că nu pot face comentarii în legătură cu politica monetară a BCE. Însă este adevărat că ceea ce am văzut eu uh, pentru sistemul bancar este o adevărată provocare din punctul de vedere al randamentului, a profitabilității din cauza acestei rate a dobânzii însă prezintă și avantaje, de exemplu, din punctul de vedere al calității creditării, ceea ce este o chestiune importantă în multe țări, pentru că grație acestei situații băncile și uh, cei care împrumută pot rezolva mai ușor problema creditelor neperformante. Pe de altă parte, este o oportunitate pentru bănci pentru a analiza mai în profunzime durabilitatea modelului de afaceri pe care îl promovează. Băncile dispun de instrumente, nu sunt lipsite de mijloace și dacă vedem ce s-a întâmplat în zona euro, situația este diversificată, însă multe dintre bănci sunt foarte atente și chiar sugerează că există uh, mai multă marjă de eficiență în ceea ce privește presiunea asupra profitabilității care este creată de rata dobânzii. Pe de altă parte, există și procesul de digitalizare. Există din ce în ce mai mulți clienți, în special generația tânără, care cer Uh, tot felul de servicii digitale din partea băncilor și băncile trebuie să analizeze situația pentru a se deplasa înspre această direcție, pentru că altfel vor fi, uh, uh, vor fi depășiți de alte servicii care se mișcă mai rapid. Pe de altă parte, acest proces uh, va putea scădea cheltuierile și costurile aferente. În ceea ce privește rezoluția, definiția MRL uh, de către uh, autoritatea uh, de supervizare unică, într-adevăr trebuie să cooperăm foarte bine cu Comitetul Unic de Supervizare. Trebuie să le oferim toate informațiile de care au nevoie pentru a-și face munca și dacă nu suntem siguri care este limita între ce nevoi au și ce nevoi nu au, trebuie să ne asigurăm mai bine să primească mai mult decât mai puțin. Și, de altfel, acest lucru este foarte ușor. Domnul Cănic uh, a fost uh, un membru fondator al acestui uh, mecanism unic de supervizare, deci cunoaște foarte bine posibilitățile sale și pot să vă spun că uh, discutăm foarte mult între noi. Elke și eu aș putea spune că vorbim cel puțin de două, trei ori pe săptămână, în medie. Deci, uh, procesul merge foarte bine, ca și acum un an. Este însă o chestiune foarte sensibilă, felul în care funcționează acest comitet uh, unic de supervizare și e clar că îi vom oferi tot ajutorul de care suntem în stare. Mulțumesc, uh, Bernard Mono. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Grupul meu, uh, Enel și eu, în primul rând, am vrea să ne exprimăm uh, um, compasiunea noastră față de victimele terorismului. Și acum să trecem la chestiunea de astăzi și anume securitatea pentru clienții băncilor. Uh, și în special în ceea ce privește vânzarea de produse uh, secundare către clienți. Se spune că uh, vânzarea de datorii subordonate către clienți ar putea favoriza stabilitatea financiară. Investitorii individuali ar putea fi mai puțin reactivi și în felul acesta și-ar putea păstra mai mult timp față de ceilalți actori de pe piață. Deci uh, mai multă reacție față de volatilitate și mai puțină panică pe piață. Panica, așa cum s-a întâmplat uh, luna trecută în legătură cu obligațiunile buy and bold uh, de la mai multe companii, însă n-am să dau nume aici. Cererile de rezoluție a anumitor bănci italienești, așa cum s-a întâmplat în trecut, menajele care au fost Uh, scutite de datorii până când uh, au dus la falimentul băncilor și iată deci efecte perverse ale legislației europene. Regulile europene impun uh, uh, înființarea unui adevărat uh, tampon, unei zone tampon pentru acești clienți. Aceasta poate să folosească cumpărătorilor și să aducă produse toxice care după aceea să dispară în această zonă tampon. Uh, investitorii însă sunt uh, destinați naufragiului. Așa că întrebarea mea este foarte simplă. Nu vi se pare că datoria bancară subordonată ar trebui să fie rezervată doar investitorilor profesioniști instituționali și dacă da, BCE-ul ar putea oferi recomandări în acest sens, dar poate că BCE-ul e mai interesat să protejeze băncile private decât uh, pe cetățenii europeni. Am să vă răspund în engleză la întrebarea dumneavoastră. ca să mă înțeleagă mai multe persoane aici în sală. Cred că siguranța pentru clienții băncilor este o chestiune foarte importantă, să vedem ce se vinde și ce nu se vinde um, în detai. Însă, brațul legislativ nu mi-a conferit mie această competență. Autoritățile de piață în fiecare din cele 19 țări sunt cele competente și ele hotărăsc ce se poate oferi clienților în detalii și ce se poate oferi investitorilor, în special din punctul de vedere al um, acțiunilor sau al altor uh, titluri sau obligațiuni atunci când se iau aceste decizii, ce se vinde și ce nu se vinde, există autorități în statele membre care se ocupă de protecția consumatorilor și care se asigură că informația primită de uh, persoana privată care autorizează cumpărarea acelui produs este într-adevăr suficientă. Este o responsabilitate foarte uh, ridicată și vă spun asta din experiență, pentru că după 2010 am fost responsabilă cu aceste chestiuni în Franța. Însă nu este partea portofoliului meu la ora actuală și, prin urmare, nu am pe nimeni, nu am personal care să se ocupe de această problemă, pentru că pur și simplu nu ține de mandatul meu. Există instituții pe această temă și ESMA de asemenea care uh, cooperează cu autoritățile de piață din cele 19 țări și chiar la nivel european. Toate aceste instituții pot um, aborda aceste probleme. Poate că și Uniunea Piețelor de Capital, dacă se va dezvolta, va putea întări și mai mult protecția investitorilor europeni. Acum, la întrebarea dacă BCE poate face recomandări. Nu, nu o poate face pentru că nimeni nu ar fi de acord să intrăm pe un teritoriu care nu este de competența noastră, așa cum a fost definit. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun astăzi este că investitorii ar trebui să fie informați cum trebuie și că n-ar trebui să cumpere ceva dacă nu înțeleg despre ce e vorba. Este o regulă de bază care este important să fie respectată. Dacă nu înțelegi ce cumperi, pur și simplu n-ar trebui să cumperi. E destul de simplu. Însă uh, nu pot să vă spun mai mult pentru că eu nu sunt responsabilă pe această temă atât de sensibilă, însă sunt dispusă să-i ajut pe colegii mei care au această responsabilitate. Și de altfel, chiar săptămâna trecută ne-am întâlnit cu colegii de la ESMA, Steven Mayer, și am discutat aceste chestiuni. Eu i-am spus cu, această, cu acea ocazie că vom face eforturi pentru ca investitorii să înțeleagă că ne apropiem de o lume diferită și că e important uh, să implementăm pe deplin directiva și aceasta uh, pentru activitatea cotidiană a investitorilor. E nevoie de garanția de plină a depozitelor până la 100.000 de euro și atâta. Mulțumesc, domnule președinte. E un semn bun că într-o astfel de zi um, nu renunțăm la o astfel de audiere atât de interesantă. Doamna Nui, la această comisie, în anul 2016, vom uh, discuta despre foarte multe, despre dosarul EDIS, despre schema de garanție a depozitelor. Și în acest context vom discuta uh, și despre o eventuală reducere a riscului dacă este nevoie pentru uh, sistemul bancar. Am câteva întrebări în acest domeniu. În primul rând, vreau să vă întreb dacă considerați că așa se va întâmpla, că ar trebui într-adevăr să ținem cont de eventualul uh, risc uh, moral și să ducem la, să luăm măsuri pentru reducerea riscului și dacă este așa, atunci ce fel de măsuri ar fi necesare? Pentru că se discută foarte multe lucruri aici. Se discută despre cât de generoși vom fi și sper să fim destul de generoși. Și de asemenea, s-a lansat uh, o dezbatere în legătură cu um, rata de leverage și ce să facem cu expunerile datoriei la națională. Bineînțeles că aceasta este o întrebare concretă pentru, pentru că e vorba și de dosarul meu favorit, dosarul de reformare a băncilor. Știu că s-a făcut o prezentare în uh, Germania către mediul de afaceri în care se vorbea despre reforma sistemului bancar și dumneavoastră ați lăudat-o ca fiind uh, o modalitate importantă pentru a pune capăt uh, subvențiilor încrucișate între cele două domenii și ați comentat de asemenea și asupra avantajelor unei astfel de separări dacă va fi nevoie de ea. Deci, în primul rând, întrebarea cea mai importantă este cea referitoare la reducerea riscului, dacă este nevoie de ea. Mulțumesc. În ceea ce privește EDIS, noi salutăm uh, încheierea, finalizarea procesului de Uniune Bancară și salutăm propunerea Comisiei pentru schema de garanție a depozitelor. Este elementul care lipsea din Uniunea Bancară și este bine că avem uh, dezbateri pe această temă. Pentru noi este important ca contribuțiile bancare la aceste uh, scheme de garanții să se bazeze pe evaluarea riscului pentru toate băncile din Uniunea Bancară și nu doar pentru băncile la nivel național. În ceea ce privește partajarea riscurilor, noi considerăm că construirea EDIS pe baza reducerii riscului ar trebui să se desfășoare în paralel. E nevoie de o implementare treptată până la implementarea totală a EDIS, care să țină cont de diversele uh, poziții ale sistemelor naționale de garantare a depozitelor. Deci o astfel de etapă inițială gradată este necesară și ea va permite instaurarea regimului de plin și va permite progrese până la ajunge până la uh, un sistem uh, egalitar la nivelul uh, sistemului bancar. Deci problema partajării riscului și a elementelor de întărire care vor putea uh, întări Uniunea Bancară ar trebui să fie ca o precondiție. Însă avem nevoie de o adevărată foaie de parcurs, de un calendar foarte clar pentru a vedea cum putem ajunge la implementarea de plină a EDIS și care sunt etapele de reasigurare, coasigurare, toate acestea fiind văzute ca uh, o perioadă de tranziție până la implementarea finală. Și am ratat uh, ultimul dumneavoastră comentariu, dar uh, consilierul meu mă, a, mă ajută. E vorba aici de separarea activităților și reforme structurale. Cred că înaintea perioadei de criză au existat adevărate excese în ceea ce privește activitățile de piață, activitățile de creditare din partea băncilor. Băncile care făceau aceste operațiuni au fost lovite din plin în timpul crizei și ele și-au redus în mod semnificativ aceste activități. Însă poate că într-o bună zi vor uita această lecție învățată și vor fi din nou tentate să uh, reia aceste activități. De exemplu, dacă există o presiune prea mare din punctul de vedere al profitabilității, pentru a se întoarce din nou la astfel de activități care aduc profituri mult mai rapide, dar care prezintă și riscuri foarte ridicate care până la urmă denaturează în uh, pierderi. Iată de ce e important să analizăm această situație. Eu cred totuși că ceea ce s-a făcut în Franța și Germania, de exemplu, și poate și în alte țări, reprezintă un pas bun înainte, pentru că în Europa, între operațiunile în detai, bănci comerciale, avem uh, un adevărat bloc de operațiuni pe piață care ar putea fi uh, comercializate, însă uh, finanțarea acestora ar fi mult mai costisitoare costurile pentru clienți ar fi mult mai ridicate, ar um, scădea nivelul acestor activități și uh, trebuie separată practic activitatea comercială pentru băncile comerciale. În țara mea, părerile sunt foarte clare în această privință și ceea ce s-a făcut până acum este destul de rezonabil. Autoritatea de supraveghere are puterea de a evalua dacă e nevoie de o separare sau nu. Mulțumesc. Cred că mai există o cerere din sală, dar uh, suntem în întârziere, spune președintele. Doamna Bereș, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragă Daniel Nuim, avem aici un proiect uh, de reformă în legătură cu IFRS, pe care l-ați prezentat deja în discursul introductiv și cu cât analizez mai mult situația, cu atât îmi dau seama de faptul că aceste norme de contabilitate noi au fost elaborate pentru a ține cont de îngrijorările băncilor în primul rând. Practic, uh, ideea este că pentru sistemul uh, asigurărilor uh, trebuie să punem eventual în paranteză aplicarea acestor norme, așteptându-ne ca ISB-ul să elaboreze norme corespunzătoare mai potrivite cu acest sistem al asigurărilor. Însă, dincolo de aceste două sectoare de activitate care sunt deja foarte bine identificate, există pentru investitorii pe termen lung Există o adevărată îngrijorare în legătură cu elementele ciclice din acest IFRS 9 uh, și capacitatea de a face investiții pe termen lung în condiții bune. Îmi imaginez că din punctul dumneavoastră de vedere veți uh, analiza această chestiune din punctul de vedere bancar, însă dumneavoastră aveți destulă perspectivă pentru a putea face o evaluare asupra următoarei întrebări și anume faptul că uh, motorul acestor norme nu a fost cel uh, al generat de sistemul bancar, ci îngrijorările de natură contabilă din punctul de vedere al valorii adecvate pentru a putea aplica cât mai bine aceste norme. Da, mulțumesc foarte mult. Pot să vă spun că nu am o atitudine atât de pesimistă față de uh, Uh, aceste norme contabile nouă. Știu că există persoane care consideră că uh, utilizarea acestor uh, valori contabile ar putea fi mai bune prin acest sistem nou, însă nu este și părerea BCE. În ceea ce privește instrumentele financiare, noi ne așteptăm ca uh, noul model de pierderi de credit și FRS 9 uh, reprezintă un compromis bun în ceea ce privește transparența și asigurarea unei stabilități financiare. Noi considerăm că acest nou model, dacă se aplică cum trebuie, va duce la o recunoaștere la timp a uh, pierderilor legate de creditare și vor putea ajuta pentru a rezolva problemele de calitate care ar putea apărea. În ceea ce privește hedge accounting, ne așteptăm ca noul model de hedge accounting să reducă volatilitatea artificială, lărgind și mai mult uh, posibilitatea de a face strategii pe termen lung, ceea ce ar fi în interesul investitorilor. Deci avem uh, o poziție favorabilă față de IFRS 9. Uh, și pentru a confirma această atitudine favorabilă, pot să vă spun că există și o serie de bănci care nu sunt uh, prea entuziaste de această idee. Le e frică că vor fi practic obligate să țină cont de mai multe elemente de dimensiunea de stabilitate financiară, de recunoașterea uh, timpurie a problemelor și așa mai departe. Dar noi monitorizăm îndeaproape uh, sistemul de monitorizare pentru IFRS 9 pentru că dorim să avem o tranziție ușoară, confortabilă. Nu dorim ca băncile să-și dea seama în ultima clipă că vor trebui să uh, pună deoparte mai mult decât prevăzuseră. Uh, deci uh, trebuie să discutăm și cu creditorii pentru ca ei să înțeleagă pe deplin toate consecințele acestui nou sistem. Sunt în general destul de mm, optimistă și ar fi bine dacă Parlamentul ar putea susține la timp aceste noi uh, standarde pentru a ne asigura că băncile uh, și au un angajament clar în acest sens și că vor fi pregătite pentru implementarea la timp. Mulțumesc! well, <laughs> yeah. No, no, I, I'm not blaming anybody, I just... Nu condamn pe nimeni, dar mi-ați dat ocazia să vă spun ce gândesc, asta am făcut. Uneori, e, bancherii spun, de ce ne împinge pe acum să fim pregătiți pentru această formulă FS9 când decizia încă nu s-a luat? Dar uh, Trebuie ca și banca să înțeleagă că timpul trece repede și că trebuie să facă pregătirile din timp. Mulțumesc, Ramon Verghi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nui. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră în legătură cu posibilitatea ca politica monetară a BCE-ului să aibă până la urmă, în următoarele luni sau ani de zile, să aibă consecințe pentru clienții băncilor, pentru cei care fac economii și asta din trei puncte de vedere foarte concrete. În primul rând, unele bănci uh, introduc uh, acea numită clauză zero în cadrul creditelor ipotecare, pentru a evita ca rata dobânzii să devină negativă, s-a ajuns la această clauză așa numită zero, deci să nu se treacă sub nivelul zero. Nu știu dacă aveți uh, vreo părere în legătură cu această procedură. În al doilea rând, există posibilitatea ca anumite bănci să transfere celor care fac economii pe conturile lor uh, dobânzi negative, așa cum băncile se confruntă cu dobânzi negative pentru economiile lor la nivelul băncii centrale. În al treilea rând, există o adevărată polemică în legătură cu posibilitatea de a a avea taxe pentru operațiunile realizate la bancomate. Deci băncile se perceapă comisioane. Aveți uh, vreo opinie în legătură cu aceste trei chestiuni? Mulțumesc. Well, uh, first of all... Înainte de toate, acest uh, organism de supervizare încearcă să înțeleagă uh, perfect agenda 19 uh, privind formulele de acordare a creditelor ipotecare în diversele țări, ceea ce este deja o provocare destul de serioasă. Înțelegem cu siguranță diferențele de, de interese între relația bancă-client, inclusiv diferențele la nivelul dobânzilor și, bineînțeles, că uh, uh, ne interesează și dacă există o protecție a consumatorilor adecvată, dar asta ține de atribuțiile autorităților naționale. Uh, pentru noi, Banca Centrală Europeană este o chestiune care ține de organismul de supervizare să analizeze riscurile existente pentru bănci în evoluțiile din acest punct de vedere. Există un risc pentru credite, există un risc în ce privește profitul, există ambele aspecte de risc, care este magnitudinea acestui risc, ce tip de monitorizare trebuie să existe pentru acest fenomen ca să avem garanția că activitatea de supervizare este uh, desfășurată adecvat. În ce privește, deci, amploarea riscului, fie că este riscul uh, de creditare de, sau de uh, profitabilitate, nu presupune intervenții speciale din partea noastră, dar dacă lucrurile se vor schimba, sigur că vom intra în acțiune, dar din nou dintr-o perspectivă de supervizare. Care sunt riscurile pentru bancă? Cum reușim să prevenim aceste riscuri? Care este uh, conduita băncii dacă uh, nu uh, a fost uh, urmărită și o protecție a consumatorilor. Care, deci, dacă a existat un asemenea risc de uh, comportament. Mulțumesc. Nu mai avem timpul necesar pentru a da cuvântul și în varianta uh, intervențiilor spontane și îmi scuze pentru întârziere. Îți mulțumim foarte mult, Daniel, pentru că ai venit în mijlocul nostru și ai uh, acceptat în acest moment uh, dificil să putem să ne continuăm audierea. Vom avea următoarea întâlnire pe 13 iunie, dar înainte de asta, cu siguranță, te vom invita pe tine împreună cu Elke König și uh, cu reprezentanții ai comisiei să avem o discuție în camera în legătură cu diversele aspecte ale raportului nostru, dar pentru moment mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de vederi foarte util și de asemenea pentru raportul anual și pentru implicarea ta uh, în această activitate care deja este mai îndelungată de mai mult de un an. Mulțumesc, domnule președinte. bah, il va falloir camper au, <laughs> il va falloir camper au Parlement alors.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 Uh, um, Stimați colegi, cred că am dat un semnal bun să păstrăm acest punct de pe ordinea de zi, pentru că raportorul uh, în clipa de față, însă, în clipa de față este ocupat și nici alți uh, deputați uh, nu pot să participe. Există și alți uh, eurodeputați care au o relație mai strânsă cu Banca Centrală de Investiții, pentru că nu pot fi prezenți. Cred că va trebui să amânăm acest punct pentru o altă întâlnire. Îmi cer scuze datorită situației create însă cred că este decizia cea mai adecvată pe care putem să o luăm să închidem întâlnirea Econ acum și să uh, reintroducem pe ordinea de zi subiectul uh, pentru moment sigur că este prevăzută și ședința ă, care să fie reluată la ora 15, dar să vedem și ce decizie se va lua la nivelul conducerii Parlamentului privind continuarea activității noastre. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, conștient că uh, a fost un efort să vină astăzi pentru colegii de la Banca Europeană de Investiții să vină în mijlocul nostru și uh, mă îngrijorează totuși ideea de a amâna activitatea noastră. Cred că ar trebui să continuăm um, la modul obișnuit activitatea. Dar să știți că m-am consultat cu câțiva coordonatori și ținând seama de faptul că raportorii pentru acest dosar nu sunt prezenți în sală și uh, de fapt, echipa de uh, negociatori ar trebui să uh, se angajeze în discuție cu reprezentanții băncii europene și chiar și comisia ar fi trebuit să participe. Deci, dumneavoastră, nu din cauza activității teroriste din Bruxelles nu opriți. Nu. Ba da, este legată de uh, aceste evenimente nefericite, pentru că din cauza uh, lor raportorul nu poate fi prezent în sală. Domnul Tajani este vicepreședinte pentru problemele de securitate ale Parlamentului European și situația creată în oraș determină să participe la o întâlnire de urgență. Tocmai de aceea cred că acum suntem obligați să amânăm dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi.